Colegi. Dragi colegi, am ajuns la vot. Vreau să-i rog pe toți din sală să facă liniște ca să putem uh, vota în ordine. Vom începe cu punctul 32 raportul domnului Frank Prust. Și vom începe cu amendamentul 9. Nouă. Raportul Frank Prust. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a... Haideți. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25. In favor? Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. And the vote is... S-a închis votul. Au votat prea mulți membri PPE. Unul în plus. Acum e bine. S-a închis votul și se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38, spune președintele. 28. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1. Raportorul și domnul Lange mi-au cerut să accept un amendament oral, numărul 1, să accept ca el să fie inclus în compromisul 1. Sunt obiecții sau nu? Îi dau cuvântul domnului Lange ca să ne prezinte amendamentul oral? Îl aveți în documente, așa e. Nu sunt obiecții. Deci, compromisul 1 cu amendamentul oral 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 1 a fost votat. Haideți să trecem la 11.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 împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 20. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Mă scuzați? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Eu am greșit, spune președintele. S-a închis votul și sigur că eu greșisem. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă, considerentul 3, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 3, 2, mă scuzați, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă, numărul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Numărul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Numărul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și acum votul final. Electronic s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul se adoptă cu 21 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și nicio abținere. Felicitări raportorului, domnului Prust. Trecem acum la punctul 21. Este vorba de o propunere de rezoluție privind munca copiilor în sectorul producției de cacao. Raportorul este președintele dumneavoastră. Let's start by compromise. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul, uh, amendamentul 20, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm la amendamentul 20.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 Could I check it again? Haideți să verificăm din nou, vă rog frumos. Vă rog să votați din nou. It's okay now. Acum e în regulă, s-a închis votul și se respinge. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Douăzeci și șase pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, 20, 26, vreți să verificăm? Bine, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm la 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Treizeci și trei. 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis numărul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci și șapte pentru treizeci și șapte împotrivă abțineri se respinge. 38 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Verificăm la 38. S-a deschis votul. And the vote is uh, closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 40 pentru, pentru, împotriva, abțineri, se respinge, se adoptă, mă scuzați. Trecem la considerente, amendamentul de compromis 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, 13 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, mă scuzați, spune președintele, este caduc, compromisul 8, pentru împotriva abțineri se adoptă. Haideți acum să facem votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 3 abțineri. Felicitări tuturor, cel puțin celor care au votat pentru.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 încheierea de către Uniunea Europeană a acordului internațional privind cacao din 2010. Înainte, acesta era punctul 23, dar a devenit 22. Raportor sunt tot eu. E vorba doar de un vot final, pentru că este procedura de aprobare și este vot electronic. S-a închis votul și se adoptă în unanimitate. Let's move to item 20. Trecem la punctul 23. Este raportul doamnei Godelive Quisthaut-Rovol. It's a, it's um, two global votes, one on the Avem două voturi finale, unul privind propunerea comisiei astfel modificată, și, a, mă scuzați, este și un amendament oral al raportoarei. Godelive. E vorba doar de o chestiune tehnică minoră. Comisia a uitat să scrie care este data de aplicare a acestui tratat, de aceea trebuie să adăugăm după articolul 2 se va aplica de la și acolo să lăsăm uh, un spațiu liber pentru dată. Asta este tot. Against împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la voturile finale. Votul privind propunerea comisiei astfel modificată. Vot electronic s-a deschis votul. O persoană în plus la vot, poate tot de la PPE, de obicei ei sunt de vină suspecții de serviciu? Acum e bine. S-a închis votul. Se adoptă din nou în unanimitate. Votăm acum proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a deschis? Nu s-a deschis. Acum s-a deschis. și se închide acum votul. Încă o dată, adoptat în unanimitate, felicitări raportoarei. Un punct privind regulamentul de procedură. Eu nu înțeleg prea bine câți, pe, câți reprezentanți de la PP trebuie să fie aici, 10 sau 11? Cred că ar trebui să fie 11. Da, acum sunt 11. Pentru că cred că de fapt lipsește unul la vot. Nu știu dacă chiar au votat 11 persoane de la PP. Nu vreau să, in, să mă bag în viața grupurilor, dar nu știu dacă e în regulă. Voturile pot fi contestate numai imediat după vot, dar eu nu contestam, doar voiam să știu. Bun, s-a lămurit problema, trecem la punctul 24. Again, this is a legislative... Este din nou un dosar legislativ. Raportor este tot doamna Godelivă Cristol Drovol este faimosul 3 Domnibus 1. Haideți să trecem la vot. Votăm în bloc. Începem cu amendamentul 4, după care luăm, reluăm votul în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă blocul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul 2A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul 2B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul numărul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă blocul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul 5 pentru, 5 acum. Vă rog, ridicați mâna, cine este pentru? Blocul 5. Împotrivă, abțineri se adoptă. Blocul 6 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. Blocul 7 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, se adoptă. 3, 43 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 acum. Cine este pentru? Abțineri împotrivă întâi și apoi abțineri, se adoptă 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 327 327. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 328 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem acum la blocul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amen... Amendamentele de la blocul 9. Cine este pentru? Blocul 9. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 93. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 108. Pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 118 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 134 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum blocul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Blocul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 179 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 182 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Blocul 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Blocul 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Blocul 14. Cine este pentru? împotriva Abțineri? se adoptă. Amendamentul 237 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 241 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 250 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 253 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 257 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 258 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 264, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 338. 338. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă, se respinge. Amendamentul 265. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 339 și 340 sunt caduce. Amendamentul 341. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 344 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 345. Cine este pentru? 345 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 268. 268. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 346. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Solicitați o verificare a amendamentului 346. Deschidem votul electronic. And the vote is... S-a închis votul. Cine a solicitat verificarea? Votăm. Am votat 346 uh, și acum trecem la 271. 271. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 274 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 349, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 276 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 277 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 337 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 261, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. E un adevărat maraton acest vot. 286. Acum, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 294 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 296. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 297. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 298. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 302. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 303. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 305D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 357, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 310 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 358 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 311 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 361 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 363 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 314, 314. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 364 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 317 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 365, 365, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. 318 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 321 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 366 pentru, împotriva abțineri se respinge. 323, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Iată că ne apropiem de finalul acestui maraton. 324. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 356 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 307 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum considerente. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final acum. Vot pe propunerea comisiei cu aceste modificări extinse. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri. Proiectul legislativ de rezoluție s-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul este 23 de voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. Deci se adoptă cu majoritate. Felicitări doamnei raportor pentru acest succes și pentru munca excelentă. Doamna raportor, vreți să interveniți? Foarte scurt. Domnule președinte, foarte pe scurt, mulțumesc foarte mult pentru susținerea foarte largă pe care am primit-o pentru acest raport, care n-a fost deloc ușor. Vreau să mulțumesc mai ales colaboratorilor mei care m-au ajutat foarte mult. Este un raport foarte juridic și ei m-au ajutat cu foarte multe informații de specialitate. Vreau să mulțumesc și membrilor secretariatului cărora nu le-am făcut viața prea ușoară în ultimele săptămâni, dar au rezistat bine și vedeți că am terminat repede și am reușit uh, să găsim un acord pe acest subiect. Cred că vom putea avea succes și pe viitor, și cu Consiliul, și cu Comisia. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. I also can uh, witness uh, the excellent work that... Da, într-adevăr, doamna raportor și cei care au lucrat cu ea împreună cu secretariatul au făcut mari eforturi. Am văzut și eu pentru că am fost implicat, am încercat să ajut la finalizarea acestui dosar așa de complex și de voluminos. Mulțumesc! Aș vrea să-mi spuneți dacă trebuie să tre- îl ducem în plenară, e intervenția dumneavoastră, sau în trialog. Eu sunt de părere că este o temă sensibilă și că atinge drepturile noastre de după tratatul de la Lisabona, Deja am discutat uh, de mai multe ori bilateral în pregătire. Eu aș vrea să mergem cu aceasta în plenară, să votăm în plenară. Cred că aceasta se poate face foarte repede și îmi doresc și un vot final pentru ca să avem un vot puternic care să ne ajute pentru negocierile care urmează cu Consiliul și cu Comisia. I fully agree with you, but I think... Sunt în totalitate de acord, dar cred că va trebui să votăm acest lucru. Sunteți de acord cu doamna raportor să-l ducem dosarul în plenar înainte de trialog? Haideți să votăm. Cine este pentru această propunere a doamnei raportor? Împotrivă? Propunerea se adoptă. Prin urmare, vom avea un vot în plenară. Și trecem acum la punctul 25. Un raport al domnului Jose Bove. Este vorba despre trei amendamente, patru, iată, care trebuie votate. toate au același obiectiv, merg în aceeași direcție, prin urmare le vom vota în bloc, adică împreună. Amendamentele din partea mea și a lui Bernd Lange, a lui Daniel Caspari, Robert Sturdy și unul din partea domnului Metin Kazak. Well, Let's uh, vote. Those in favor of... Haideți să votăm. Cine este pentru aceste amendamente? Împotrivă? Abțineri? Deci, se adoptă aceste amendamente. Acum trebuie să votăm proiectul de recomandare. S-a deschis votul. And the vote is The vote is closed. Și s-a închis votul. 23 pentru, 5 împotrivă, o abținere Deci, recomandarea pentru aviz, aprobarea pentru acest raport a fost uh, votată. Am punctul 26 de pe ordinea de zi. Punctul 26, vă rog. May I have your attention, please? Have not yet concluded. Vă rog să mai aveți puțină răbdare, pentru că nu am terminat încă. Mi-ar place să am o comisie mai disciplinată. May I go on trying? So let's move to item 26. Haideți să trecem la punctul 26, raportul lui Emilio Menendez. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Vom avea un vot, facem un vot electronic, s-a deschis votul. Se închide votul. Se adoptă cu 25 de voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă. Felicitări raportorului. Item 27. Again, a report by... Punctul 27, un raport al lui Emilio Menendez. Avem un amendament din partea lui Paul Murphy. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul. Acum s-a deschis. I'm closing the vote. Se închide votul. 19 pentru, nimeni împotrivă și o abținere. Felicitări acum lui Emilio Menendez.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 I mean, uh, may I have attention, please? We need to vote the resolution of item 26. Trebuie să votăm, votăm și rezoluția de la punctul 25. Și vom începe cu amendamentele. Avem foarte multe amendamente. Începem cu amendamentul 17. Votăm acum proiectul de rezoluție al lui Emilio Menendez, propunerea de rezoluție a Consiliului cu privire la Convenția Regională referitoare la preferințele în zona mediteraneană. Nu există nicio opinie contrară. Avem amendamentul 17 a lui Paul Murphy. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum amendamentul 18 și 19. Nu, numai 18. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 20. Pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. 21. Pentru, împotriva, abțineri. 22. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 23. Împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ne întoarcem la 26, că am uh, uitat un amendament oral. Anybody agrees to uh, vote an oral amendment? Sunteți de acord să votați un amendament oral? este în dosarul dumneavoastră, îl votăm deci acum pe 26 cu amendamentul la... îmi cer scuze. Cine este pentru? Se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 30, se respinge, 31, vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. și se respinge. Amendamentul 20, 32 pentru? Nu, cade. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2, cine e pentru? La mine scrie 2, dar probabil că e 1. Da, îmi cer scuze, am citit... Uh, am citit altă listă. Amendamentul de compromis 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Comproma- amendment number 37. 37 pentru 37 pentru împotrivă abțineri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 and it was rejected. Uh, amendment number 10. Amendamentul 10. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 12. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 14. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 15. Cu amendament oral. Are cineva ceva împotriva amendamentului oral? Paul Murphy. Da, nu este în text, deci ar fi așa. În timp ce zona de liber schimb euromediteranean nu s-a materializat de curând, unul din motivele pentru care s-a întâmplat așa a fost lipsa de integrare socială și economică Vom vota această nouă versiune. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Verificăm. Verificăm amendamentul 13. S-a deschis votul. Amendamentul 15, de fapt. S-a deschis votul. And the vote is closed și s-a închis și s-a respins. Amendamentul 16, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul, amendamentul de compromis numărul 2, cine este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine-i pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3, cine-i pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă cu 23 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări lui Emilio Menendez. Thank you. Item Punctul 28 e vorba de un aviz, raport uh, din partea lui Yannick Jadot. Vom începe cu amendamentul 5 în două părți. Prima parte, cine pentru? împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că se adoptă, dar haideți să verificăm. Și s-a închis votul. S-a închis. Și se respinge. Amendamentul 17. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 în trei părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. Și s-a închis. Și se respinge. Partea a treia, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul 3, uh, amendamentul 1, vot pe părți, prima parte. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că se respinge, având în vedere votul anterior, dar haideți să verificăm. Votăm partea a doua. S-a închis votul. Se respinge. Partea a treia, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Acum prima parte. cine pentru, împotrivă, abțineri, se se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a treia. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a patra. Paisprezece. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votul final. S-a deschis votul. And the vote is closed. Yes. Uh, se închide. Da? Vă rog. Am avut amendamentul 13, unde se spune că acesta cade dacă 4 se adoptă. E foarte greu să spunem că amendamentul 4 s-a adoptat, pentru că, de fapt, în două părți, într-una din părți a fost adoptat, partea a doua s-a respins. Deci cum procedăm acum în aceste circunstanțe? Maybe, maybe we should vote for it and then... Poate ar trebui să votăm și apoi secretariatul să decidă După vot, pentru ca să vedem ce facem cu amendamentul 4, pe care nu a fost votat în totalitate. Secretariatul îmi spune că uh, conținutul este la fel, partea 1, prima și a treia parte. Vom vota de două ori același lucru însă, dacă vreți. Dar votăm așa cum dorește Paul Zalewski. Dar e identic dacă este același lucru. Bine, haideți să votăm amendamentul 13. Cine pentru împotrivă se adoptă. Haideți să votăm din nou. Acum votul final s-a deschis. S-a închis și s-a adoptat cu 25 de voturi pentru, 2 împotrivă și 1 abținere. Felicitări raportorului Ianic Jadu. Acum, punctul 29 de pe ordinea de zi, raportul lui Daniel Caspari. Deschidem votul. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă 25 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 3 abțineri. Felicitări raportorului în absență. Punctul 30. Acum raportul lui Josefa Andres. Amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 25, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27, cine pentru? 27. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 27. S-a deschis votul și s-a închis și se respinge. A mistake. Amendment 28 in favor. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt sigur, haideți să verificăm. 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. 31 pentru, 32, mă scuzați, 32 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că și acesta se respinge. Haideți să verificăm. 32, 32, 32, verificăm. Se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri. Același rezultat, nu-i așa? Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă abțineri se se, ver, se adop, se respinge, mă scuzați, 35, vot pe părți prima parte pentru, împotrivă, Abțineri nu sunt convins. Haideți să verificăm la partea 1, la amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8 Vot pe părți, partea întâi, pentru, împotrivă, abțineri verificăm, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 9, pentru, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 10, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. Amendamentul 11. S-a deschis votul. And vote is closed. S-a închis votul și se respinge. I didn't see the vote by the EPP. So please. 12. Vă rog și să ridicați mâna. Votăm 12. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. S-a deschis, s-a închis. Se respinge. Considerentul 17, un amendament oral. Are cineva obiecții? Cine este autorul amendamentului oral? A, ah, am înțeles. Ok? it is there. Bun, aveți, îl aveți în dosar, nu sunt obiecții, haideți să votăm pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul oral, numărul 1, la considerentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se respinge. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri. A, da, 16 e caduc. La fel și 1. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul final, electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul 23 de voturi pentru, 4 împotrivă o abținere. Felicitări raportorului. 31. 31. E vorba de un vot final la raportul domnului Peter Ștașni. Nu sunt amendamente. Haideți să deschidem votul. The vote is open. S-a deschis votul. Rezultatul este... Mă scuzați, s-a închis votul. Rezultatul este 25 pentru, niciun vot împotrivă și 3 abțineri. Felicitări domnului Ștașni. Cadu? What for? Just, just un petit... Da, spuneți, un uh, cuvânt, domnule președinte, știți că Ecologiștii sunt foarte uh, implicați emoțional. La raportul domnului Jose Bove a fost o mică confuzie pe lista de vot și era cât pe ci să votăm împotriva propunerii, însă am apăsat pe butonul de pentru. Aș dori să corectez votul, deci cele două voturi de la Vers sunt voturi împotriva, împotriva rezoluției prezentate. Mulțumesc!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 Well, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să vă încheiați conversațiile private ca să putem merge mai departe. Mai avem câteva puncte pe ordinea de zi. Mrs. Godeliv. Doamnă Godeliv, atenție vă rog. Bun. Haideți să revenim acum la punctul 18. E vorba de un proiect de recomandare în cadrul procedurii de aprobare privind statutul și regulamentul interior modificate ale grupului internațional de studii în domeniul cauciucului. Suntem responsabili în cadrul acestei proceduri de aprobare, iar eu sunt raportor. Aveți în dosare proiectul meu de recomandare și motivele pentru care am propus să acordăm aprobarea Parlamentului acestui acord. Vreau să vă spun două, trei cuvinte pe această temă. Economia noastră este bazată pe cauciuc, suntem cel de-al doilea consumator din lume, consumator de cauciuc natural și de aceea este foarte important să fim informați în legătură cu aceste modificări legate de grupul de studiu ale acestei materii prime atât de importante. Grupul Internațional de Studii în domeniul cauciucului este o autoritate în domeniu și poate juca un rol în garantarea transparenței și uh, previzibilității acestei piețe globale. S-au retras câțiva actori cheie din acest grup, de exemplu SUA, și Thailanda, un producător major, ceea ce a slăbit grupul. Pentru noi rămâne singura platformă care um, include atât statele producătoare cât și pe cele consumatoare de cauciuc. Apoi, în ciuda deficiențelor sale, grupul internațional de studiu în domeniul cauciucului rămâne cel mai adecvat organ care să garanteze transparența care lipsește pe piața cauciucului. Eu recomand acestei comisii să aprobe statutul și regulamentul interior modificate ale grupului, sperând că uh, baza de membri puternică rămâne o garanție pe viitor a acestei uh, autorități importante în domeniul cauciucului. În raportul meu solicit Comisiei să se străduiască să extindă și să consolideze alcătuirea acestui grup, mai ales prin asigurarea legăturii între statele producătoare și consumatoare de cauciuc. E vorba de un dosar foarte important, important pentru interesele Uniunii și pentru economia Uniunii. Aș dori să dau acum cuvântul celorlalți membri ai comisiei. Dacă dorește cineva să uh, intre în discuții, văd că toată lumea tace. Am să interpretez această tăcere ca pe o aprobare a opiniilor mele. Și atunci dau cuvântul comisiei. Domnul Klaus Berend se află alături de noi și îi dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Moreira. Mulțumesc pentru acest raport și pentru aprobarea uh, proiectului de regulament interior și statut modificat al grupului. După cum v-am explicat la audierea din decembrie, suntem de acord întru totul cu analiza dumneavoastră pentru că acest grup este într-adevăr singurul organ în cadrul căruia producătorii și consumatorii se reunesc pentru a discuta situația legată de um, cerere și ofertă. De asemenea, vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat să continuăm să colaborăm cu statele care actualmente nu sunt membre, ca să vedem dacă le putem stimula să se uh, alăture acestui grup. Suntem de părere că este o idee foarte bună și vă vom ține la curent. Recomandați o perioadă de 2 ani, cred că este un calendar cam ambițios, va dura mai mult, probabil până când uh, activitățile modificate ale grupului vor da roade și uh, voi vor stimula pe alții să adere. Însă suntem de acord cu acest obiectiv și vom face tot ce putem. Vă mulțumesc! Bun, perioada de 2 ani uh, este propusă de mine în proiectul de raport, dar e vorba de perioada în care Comisia trebuie să raporteze Parlamentului asupra situației. Nu e vorba de perioada în care trebuie îndeplinite pe deplin obiectivele menționate. În orice caz, vă mulțumesc pentru aprecierea pozitivă analizei mele și mai ales a, a alineatului 2. Sigur că nu putem modifica conținutul acordului, însă putem să transmitem recomandări comisiei, ceea ce am și făcut în alineatul 2. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, Calendarul este următorul, termenul de depunere a amendamentelor 6 februarie, adoptarea în comisie la reuniunea de la sfârșitul lui februarie, începutul lui martie. Vă mulțumesc! Item 30. Punctul 34 acum, prezentarea raportului misiunii comisiei noastre la Copenhaga. Eu am uh, prezidat delegația, ca de obicei, în funcția mea de președinte. Am petrecut acolo două jumătăți de zi am avut întâlnirile obișnuite cu reprezentanții guvernului, ai, pre, ai parlamentului, cu sindicate, cu organizații din mediul de afaceri și alte persoane. Obiectivul delegației noastre a fost să să ne informăm dinainte cu privire la obiectivele președinției daneze și, de asemenea, să facem un lucru pe care la Bruxelles nu-l putem face și anume să concentrăm în două jumătăți de zi schimburile de opinii cu alte persoane, nu numai cu reprezentanți ai Guvernului și ai Parlamentului. Am făcut și o excursie în teritoriu la o centrală eoliană, la un parc eolian, offshore, Danezii sunt foarte puternici în acest domeniu și în comerțul cu energie eoliană. Am constatat că interlocutorii noștri sunt foarte angajați față de liberul schimb, tradițional pentru danezi, și că sunt pentru măsurile de acces la piață. trebuie și trebuie să începem cu acorduri de liber schimb, nu neapărat cu acorduri la OMC, ci cu acorduri bilaterale de liber schimb, care reprezintă o prioritate pentru președinția daneză a Uniunii Europene. Am luat notă de obiectivele lor și am înțeles foarte bine, foarte profund obiectivele președinției daneze și deci delegația noastră a fost un succes. Însă aș avea o plângere pentru comisia noastră, doar doi membri au participat la această delegație și cel de-al doilea membru în afară de mine era de la socialiști, ceea ce înseamnă că din șapte grupuri din comisia noastră, numai unul a fost reprezentat în misiune. Mi se pare că e mare păcat și vreau să solicit tuturor să participe mai mult. Am fi avut patru sau cinci locuri în această delegație, ar fi putut veni și alți reprezentanți ai grupurilor politice. Nu trebuie să subestimăm misiunea vizitelor în statele membre mai ales în statele membre care urmează să fie la președinția Uniunii în următoarele șase luni. După părerea mea și din experiența mea pot să vă spun că aceste vizite sunt foarte importante. Astfel putem face lucruri pe care la Bruxelles nu le putem face, așadar fac apel la grupurile politice să fie mai implicate în astfel de delegații. Vom avea și o delegație în Cipru la anul acesta și în Irlanda, pentru că acestea sunt următoarele președinții ale Uniunii. Și vreau să vă spun dinainte că grupurile politice trebuie să participe la delegații. Dorește cineva să comenteze acest raport? Vreau să vă spun din nou că membrii secretariatului au fost foarte implicați în organizarea acestei delegații, fără planificarea și fără angajamentul lor, aceste delegații ar fi mult mai neplăcute. Diverse? Ceva la diverse? Atunci reuniunea se încheie. A fost o zi foarte ușoară, dar foarte plină. Nu pot să-mi cer scuze, asta este treaba noastră. Următoarea reuniune, 29 februarie și 1 martie. La ora 9, 29 februarie, la fel și în 1 martie. Mulțumesc foarte mult! Ah, there is a new issue of our uh, letter. And let me again thank... V-aș dori să mulțumesc din nou secretariatului pentru organizare, a fost foarte bine. Thank you.